rezoluțiile adoptate în cursul uh, reuniunii de astăzi. Uh, declar uh, întreruptă, suspendată reuniunea Parlamentului European și să aveți un sfârșit de săptămână foarte bun.